Dzień dobry. Witam Państwa na... Bună ziua tuturor. Aș dori să vă urez bun venit la ședința de astăzi, pe care o considerăm deschisă. Urez bun venit președintelui Consiliului European, domnul Ivan Rompuy. Urez bun venit președintelui Comisiei Europene și domnului comisar Primul punct de pe ordinea de zi este declarația președintelui Consiliului European și concluziile ședinței Consiliului European de pe 24 și 25 martie. Aș dori să dau acum cuvântul președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy. Vă rog, domnule președinte. Mr. President, uh, President of the European Commission. Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei Europene, stimați eurodeputați. În timp de 49 de zile am prezentat trei reuniuni ale Consiliului European și un